Colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua tuturor! Începem acum reuniunea. În primul rând, aș dori să le urez bun venit colegilor, colegilor și președintei Sartorii de la Comisia ITRE. Vă urez bun venit aici la noi în cadrul reuniunii comune pe care o avem între comisiile ITRE și Comisia de Transport. Vom discuta despre mecanismul conectarea Europei și înainte de a vă da cuvântul, vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte și secretariatului pentru colaborarea strânsă pe care am avut-o la acest dosar. Am crezut că era important ca acele două comisii să fie asociate pe marginea acestui dosar și vă sunt recunoscător pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat atât dumneavoastră cât și colegii din Comisia <coughs> Idre. Avem o ordine de zi separată pentru această reuniune, dragi colegi, eu uh, o voi respecta pe aceea. Vreau doar să vă reamintesc că ne aflăm aici în conformitate cu articol 51 din regulile noastre de procedură. E articolul care ne permite să colaborăm, iar raportorii noștri, după ce vor redacta raportul, vor înainta Parlamentului spre considerare. De obicei, cei doi președinți de comisie conduc lucrările, de aceea ne aflăm uh, aici împreună. Președintele Comisiei Gazdă este, mm, sunt eu. Data viitoare noi de la transporturi vom merge la ITRE și atunci va fi președinte doamna Sartori. <clears throat> și orice membru poate interveni în orice clipă. Nu avem un format prestabilit. Deci vă rog doar să ne indicați uh, dorința dumneavoastră de a vorbi. Îi voi da cuvântul doamnei Sartori pentru cuvintele de început. Aveți cuvântul, după care vor interveni raportorii. Bienvenuti a tutti. Mulțumesc, domnule președinte, și urez bun venit tuturor. E prima dată când Comisia ITRE se conformează acestei proceduri conform articolului 51 astfel încât pentru comisia noastră aceasta este o experiență nouă. Importanța propunerii referitoare la mecanismele pentru, mecanismul pentru conectarea Europei justifică această reuniune comună, cred eu, și datorită rezultatelor muncii noastre, noi considerăm că vor că finanțările prevăzute vor ajuta la realizarea unor obiective strategice în domeniul telecomunicațiilor, al infrastructurilor, al energiei și al transporturilor. Toate acestea justifică reuniunea noastră comună de azi. În cursul ultimelor luni, președinții au conlucrat foarte bine și sper eu ca și după ziua de astăzi să continuăm încă și mai bine, o colaborare încă și mai bună. Și urez, vă urez succes tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Sartori, sunt convins că așa va fi. Bun. În primul rând voi da cuvântul domnului Gor, Goran Ferm de la Comisia pentru Bugete, pentru că tot depindem de ea până la urmă. Goran, dacă doresc să încep și apoi voi da cuvântul raportorilor, doamna Valean de la ITRE, domnul Riche și doamna Ayala Sender. Dar Goran, voi începe cu tine, ca să avem anumită ordine. Uh, mulțumesc. Uh, pot vorbi pe scurt că nu am atâta de spus pe dosarul acesta, deși sunt raportor pentru Comisia de Bugete pentru Infrastructură. De fapt, discuțiile noastre au început doar pe o parte a acestora, deci instrumentele financiare. Uh, am avut un raport cu uh, obligațiunile pentru finanțarea de proiecte, dar o să avem o discuție mai largă în legătură cu utilizarea instrumentelor financiare și referitor la mecanismul conectarea Europei, care e o parte importantă a acestora, dar ce aș dori eu să spun acum e că Acum, sigur, noi coordonăm uh, negocierile pentru buget și cadrul financiar. Uh, am înființat uh, grupul de contact din Parlament Uh, sub conducerea lui Martin Schulz, președintele Parlamentului, cu echipa de negociatori pentru cadrul financiar și toți coordonatorii Comisiei pentru Bugete, dar în acest grup de contact, din când în când și atunci când e necesar, vom include și reprezentanții comisiilor de specialitate. Am avut o întâlnire cu acest grup chiar astăzi. Asta înseamnă că uh, acum suntem uh, pe cale să analizăm modul de a coordona în toate comisiile specializate sunt mai mult de 60 de instrumente juridice, de fapt, pe care le negociem acum, uh, și, inclusiv cu Consiliul, și să vedem cum să ne conducem aceste negocieri uh, pentru cadrul financiar ca un întreg uh, sugestia de la grupul de contact astăzi ar fi să încercăm să intrăm cât mai în detaliu putem în Parlament și la nivel de comisii, să facem cât mai multe însă fără a merge la plenară sau a lua nicio hotărâre până când nu știm exact care va fi uh, poziția Consiliului. Știm acum că Consiliul va încerca să prezinte ce, ceea ce ei numesc o, un pachet de negociere la reuniunea Consiliului de la sfârșitul lunii iunie, unde vor încerca să prezint un număr de poziții comune din partea statelor membre și a Consiliului pe practic toate uh, temele. Deci încă nu știm cât de departe vor merge cât de mult vor intra în detaliu, dacă se vor referi și la cifre sau doar la principii și apoi vor începe negocierile, de fapt, după perioada de vară. Asta înseamnă că dacă toate se desfășoară conform planului, deși vă reamintesc că situația noastră este una extrem de dificilă la negocierile cadrului financiar, pentru că număr de state membre și state membre importante au hotărât că politica lor e de a face o reducere de 100 de miliarde de euro pentru următorii șapte ani, deci asta înseamnă o reducere cu 10% din întreg cadrul financiar, deci nu va fi posibil dacă așa se va întâmpla, dacă asta e poziția Consiliului, noi sigur vom avea dificultăți uriașe în a extinde politicile noastre, oricât de bune ar fi argumentele noastre în favoarea lor. Uh, acestea erau informațiile pe care vreau să vi le ofer în legătură cu negocierile și sigur că e foarte important în această situație să ajungem la un acord pe principalele noastre priorități. Și cred că unul din uh, lucrurile pe care le uh, subliniem la negocieri e că trebuie să avem un buget pentru investiții. Investiții pentru creștere. Ăsta e unul din principalele noastre argumente atunci când încercăm să apărăm noi bugetul în cadrul financiar. Și sigur, mecanismul conectarea Europei e unul din cele mai bune exemple ale unui buget pentru investiții. Și a trebuit să fie o prioritate. Asta am dorit să spun în introducere și acum aștept cu interes discuția. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ferm. Aș putea acum să dau cuvântul doamnei Vălean, care este raportoare pentru uh, Comisia EITRE. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Yes, sir. Thank you, Chair. Thank you for... Mulțumesc. Sunt raportoare din partea Comisiei ITRE la mecanismul Conectarea Europei și mă bucur să pot interveni la această primă reuniune comună între comisiile noastre. Le mulțumesc raportorilor de la comisia dumneavoastră, doamna Iala și domnul Riche, pentru cooperarea fructuoasă pe care am avut-o până acum. Trei raportori la un dosar. E o provocare din punct de vedere al organizării, dar e și interesant, deoarece trebuie să colaborăm. E un dosar nou, e un nou instrument european și de aceea ar fi bine să-l prezint pe scurt colegilor pentru a vă încuraja să participați la dezbatere. E un plan cu o finanțare de 50 de miliarde de euro pentru îmbunătățirea infrastructurii digitale. 71 de miliarde, 31,7 vor fi folosite, de miliarde vor fi folosite pentru actualizarea infrastructurii, pentru uh, îmbunătățirea legăturilor care lipsesc, Aici se includ uh, banii uh, din uh, țările care reprezintă, care beneficiază de fonduri de coeziune, e vorba de 10 miliarde și 1,7 miliarde vor fi pentru infrastructură. Vrem să ajungem să atingem astfel obiectivele și să încheiem piața internă. Pentru sectorul telecom avem 9,2 miliarde pentru investiții și pentru rețele uh, legate de serviciile paneuropene. Iar propunerea privind obligațiunile din pachet, care face parte din mecanism, va aduna bani publici și privați, oferind credibilitate și scăzând riscurile. Mecanismul Connecting Europe trebuie văzut în uh, cadrul mai general al cadrului financiar multianual și uh, în perspectiva negocierilor 2020. Această nouă structură propusă de comisie se bazează pe o schimbare paradigmatică. Nu e vorba doar de a asigura un buget pentru cheltuielile actuale, ci de niște obiective care se axează pe sinergie și pe creștere competitivă competitivă. De la început, sinergiile au fost principala trăsătură a proiectului pentru a oferi o plusvaloare europeană. De fiecare dată când putem, put- trebuie să simplificăm programele și să avem politici sectoriale. Acest mecanism e o primă încercare în această direcție. Însă ne confruntăm și cu provocări financiare, cu lipsuri, cu o îndatorare crescândă legate de măsurile luate până acum. Nu se atacă însă principalele cauze. E nevoie de disciplină financiară înainte de a începe să reglementezi. De aceea, acum mai mult ca niciodată, Europa trebuie să creeze un mediu competitiv, cu creștere inteligentă, pentru a restabili regulile sistemului deși generăm deși infrastructura generează foarte multă creștere, acum uh, riscă să devină depășită. Și, din păcate, nu a existat suficientă interconectare. Fragmentarea și renaționalizarea politicilor în domeniul energiei, a transportului și a telecomunicațiilor reprezintă o amenințare reală dacă lucrurile rămân așa cum sunt. E un cerc vicios al unor investiții amânate care așteaptă niște vremuri mai bune ce nu vin niciodată. Și mecanismul Conectarea Europei e un instrument inovativ și creativ. Dată fiind nevoile financiare pentru a atinge obiectivele din strategia 2020, un trilion pentru rețele energetice, 500 de miliarde pentru transporturi, 270 pentru TIC-uri, nu ne permitem doar să aruncăm cu bani publici și cu granturi în proiecte masive. E nevoie de fonduri private, trebuie să devenim atrăgători pentru investitorii privați și cred că pentru a obține viabilitatea dorită și pentru a avea o piață internă într-adevăr, trebuie să ne axăm pe niște proceduri transparente, pe niște priorități care ne vor oferi un mediu stabil și previzibil de care au nevoie investitorii. Investitorii instituționali, cum ar fi fondurile de pensii și asigurările, au Uh, lichidități disponibile pe care le pot investi. Dacă punem capăt uh, concurenței uh, nedrepte între sectorul privat și public. Se spune că prin legislație se stabilește doar, prin acest mecanism se stabilește suma investită în infrastructuri. Nu e drept. Ideea de a avea un instrument comun pentru finanțarea infrastructurii europene uh, Uh, implică coordonarea priorităților, uh, niște politici și niște priorități comune. Acest mecanism e, înainte de toate, un alta care va apropia Uniunea de o piață internă funcțională care va crește concurența și va pune bazele pentru creștere. Să fiu clară. În stadiul actual am speranțe, însă trebuie să și criticăm Consiliul, să fim foarte precauți în ceea ce privește acest mecanism, să ne asigurăm că nu vom interveni negativ pe piață, că nu îi vom împiedica pe investitori să acționeze sau că nu vom crea denaturarea concurenței. Trebuie să avem niște criterii clare și să se țină cont de aceste îngrijorări. Acest instrument de finanțare e complet inovator și de aceea înțeleg de ce Comisia ezită atunci când trebuie să hotărască modul în care vor fi uh, cheltuiți banii. De aceea cred că în următoarele luni va trebui să ne consultăm cu adevărații protagoniști de pe piața reală pentru a vedea care sunt adevăratele nevoi în domeniul infrastructurilor. PPP-urile, granturile și finanțarea cu obligațiuni de proiect nu pot fi lăsate pentru perioada ulterioară, deoarece astfel am creat încă un mecanism neclar de care investitorii s-ar feri. Deci să nu creăm niște instrumente artificiale pe care investitorii nu le-ar prelua niciodată dacă nu vom asigura o comunicare, o simplificare și o credibilitate adecvată. Asta ne arată ce provocări avem la acest dosar complex. E un dosar pentru care uh, e nevoie de multă dibăcie politică și de aceea aștept o colaborare uh, excelentă între diferiții raportori, raportorii din umbră și toți colegii din comisiile implicate, ITRE, regii, bugete și, bineînțeles, Comisia de Transporturi. Și acum uh, aceștia vor uh, lua cuvântul, de altfel, pentru a vă explica și cum stau lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean. Acum, cei doi raportori de la Comisia de Transporturi, în primul rând, domnul Riche, după care doamna Iala Sender. Eu intenționez să trec uh, și prin intervențiile raportorilor din umbră. Vă voi arăta. Michael, am înțeles că vrei să intervii, deci deja ți-am scris numele pe listă. Deci, domnul Riche, vicepreședinte de la transporturi. Aveți cuvântul, după care doamna Ayala Selner. Si, euh, monsieur le président, je salue... Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, pe președinta Comisiei ITRE. Aș începe uh, prin a spune că am avut o deosebită plăcere să lucrez cu două doamne raportare. Lucrurile până acum s-au desfășurat foarte bine și uh, a fost o experiență foarte plăcută, în ciuda complexității organizării oarecum neobișnuită. Aș vrea să salut propunerea comisiei, care este una destul de îndrăzneață, și, dar, și care ridică câteva probleme totuși și aș putea spune că pentru moment, în desfășurarea dos, dosarului, există trei uh, abordări uh, pe care le conține acest instrument. E vorba de un instrument financiar până la urmă și cele patru probleme pe care le ridică și pe care le înaintez uh, lucrurilor parlamentare. În primul rând, abordarea privind conectarea Europei este cea de centralizare, simplificare și asistență tehnică că despre centralizare, cu siguranță nu e vorba doar de centralizarea rețelelor, ci de organizarea acestora mm, pe rețele uh, centrale și periferice, apoi uh, crearea de coridoare și apoi uh, trecerea către stadiul de rețea și un fenomen de vizibilitate și de operaționalitate care este îmbunătățit uh, mult. Apoi, simplificarea prin alinierea indicatorilor strategiei uh, de Europa 2020 cu acest instrument și, desigur, o flexibilitate a alocărilor bugetare, precum și criterii de finanțare comune și instrumente de finanțare comune. Textul se bazează pe sinergiile care, care pot exista între sectorul transportului, cel al energiei și cel al telecomunicațiilor și um, la, la modul în care pot acestea să răspundă unor problemate similare și cum ar putea ulterior să se obțină avantaje, mai ales pe termen și cea de-a treia axă a acestui instrument este cea a asistenței tehnice, este un um, nivel care necesită o adevărată expertiză, iar această asistență este cu siguranță necesară în cadrul MCE, pentru că e vorba de un instrument uh, destul de complex, este vorba, unele instrumente pot să fie chiar noi, cum sunt cele ale obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor uh, și modul în care sunt uh, finanțate diverse fonduri, deosebi fondurile de coeziune și vedem de asemenea că E vorba și de un fel de inginerie tehnică care reprezintă un element important al acestei centralizări. Pentru a atinge un, un astfel de instrument uh, ne permite să atingem o, efi, o eficiență pentru că um, practic reunim aceste dosare și le simplificăm. Însă există o serie de probleme care apar și eu am identificat patru care uh, regrupează capitolele importante ale problematicilor noastre. În primul rând e vorba de aspectele financiare și uh, putem să convenim destul uh, Uh, de repede, când e vorba de, de bani, lucrurile pot să, să devieze destul de repede, mai ales în negocierile cu Consiliul și trebuie spus că MC-ul este un fel de un fel de cutie într-o într, -o, structură mult mai complexă a finanțărilor și, bineînțeles, apar uh, probleme legate de uh, sume, pentru că, de exemplu, dacă indicăm o, o fracțiune dintr-un întreg, s-ar putea ca, întreg, uh, ca tot acest întreg să fie compromis. Dar uh, conținutul, până la urmă, nu e tocmai legat mereu de uh, de cifre. E vorba de gestionarea 50 de miliarde de euro. Mai sunt și alte probleme bugetare decât cea a valorii absolute uh, și anume utilizarea diferită a fondurilor și a surselor. Da, și mă gândesc aici la, surs, la fondul de coeziune. Și știu că aici pot apărea destule uh, îngrijorări anumitor uh, state membre. Și apoi, în ceea ce privește alocarea fondurilor, în cadrul unui un astfel de mecanism s-a arbitrat împărțirea fondurilor între pro, proiecte, între mecanisme de finanțare și între sursele de finanțare, iar uh, toate cele trei axe uh, trebuie să se să corespundă unele cu celelalte. Pe de-o parte, Trebuie să arbitrăm acest uh, instrument al coridoarelor, apoi trebuie să uh, identificăm aspectele operaționale și sumele alocate noilor uh, proiecte, apoi în ceea ce privește subvențiile trebuie mecanismul financiar trebuie să arbitrăm între subvenții, instrumente financiare cunoscute, unele inovatoare uh, și dacă e vorba de împrumuturi, PPP-uri, obligațiuni pentru finanțare și așa mai departe. Acesta e cel al doilea nivel de arbitraj, iar cel de-al treilea, cel între sursele de finanțare, pe de-o parte fondurile TNT, fondurile de coeziune, contribuțiile statelor membre, precum și contribuțiile instituțiilor financiare și cele ale partenerilor privați. În aceste în aceste situații trebuie să selecționăm proiectele viabile și să vedem exact cum prioritizăm banii publici și banii uh, din surse private. Iată că aceste aspecte legate de, de gestionarea proiectelor pune mai multe probleme, alegerea proiectelor, alegerea surselor și așa mai departe. Iată niște probleme pe care trebuie să le îmbinăm în acest mecanism uh, armonios. Apoi, în ceea ce privește uh, repartizarea la nivel uh, european între instituții, Uniunea Europeană, BI, Comisia, rolul comitologiei în acest proces și modul în care Parlamentul și Consiliul uh, sunt implicați, uh, informați și păstrează capacitatea de control la nivel național. Și apoi trebuie să știm și care este rolul pe care alocăm statelor membre. Uh, mai ales în ceea ce privește fondurile de coeziune, cum, vor, uh, cum le vor gestiona statele membre pe acestea, care e capacitatea de discuție la nivel regional uh, a unor proiecte care sunt uh, proiecte structurale europene și apoi în ceea ce privește coridoarele, și acestea reprezintă un subiect de dezbatere, trebuie să le considerăm nu neapărat ca un fel de selecție geografică, ci ca un criteriu de uh, guvernanță și aici provocarea noastră va fi um, aceea de a conlucra cu Consiliul, să alugăm o, o pilotare între toți actorii implicați, apoi să protejăm interesele Uniunii și să vedem după aceea care va fi follow-up-ul proceselor. Este, așa cum am spus, vorba de proiect, un proiect nou de creștere pentru Europa și cred că provocarea merită totuși efortul. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Avem multe persoane care vor să intervină. Doamna Ayala Sender, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, Vreau să îi salut pe colegi, în primul rând pe doamna Vălean și pe toți ceilalți colegi de la Comisia pentru Industrie și Energie. Eu cred că e un bun început faptul că putem lucra împreună, că putem colabora, dat fiind că avem o provocare pe măsură și anume să elaborăm un text legislativ care să ne ajute să îmbunătățim sinergiile între trei axe fundamentale. E clar, acesta este primul element, cadrul general, face parte din decizia noastră în legătură cu calendarul. Suntem într-o situație de criză, în Europa mai ales, cetățenii au anumite așteptări, avem niște provocări globale la nivel de regiune, gândiți-vă la SUA, la China, avem de asemenea și problema legată de creștere, de disciplină fiscală și toate acestea clar ne afectează și afectează acest mecanism Connecting Europe, care e un mecanism asupra căr- prin care ne va permite să ne creștem vizibilitatea. Așa cum a spus colegul Farm, avem și perspectivele financiare. Și aici apare marea dezbatere între Consiliu și Parlament. Și tot aici apare un element pe care îl înțeleg foarte bine. Și anume faptul că nu doar colegii de la bugete, ci și Consiliul în general și comisia uneori, deci ne cere să nu venim cu cifre exacte, ci doar cu niște principii. Și problema pe care o avem cu mecanismul conectarea Europei e că, din punct de vedere istoric, nu am avut o finanțare istorică, o suficientă, mă scuzați, care să ne permită să ne concentrăm pe acele blocaje pe care le aveam în ceea ce privește plus valoarea europeană. Deci, Tocmai lipsa finanțării a fost problema. Fără cifre, dar să avem niște principii. Deci pentru a obține finanțarea suficientă care să ne permită să uh, depășim problemele pe care le-am avut la ultimele perspective financiare. E vorba de infrastructura energetică, de telecomunicații și de transporturi și știți cât de mult s-au redus sumele disponibile ultima dată. Deci în ceea ce privește sinergiile, E clar că aici putem să dezvoltăm cât mai mult capacitatea de a uh, crea aceste legături între cele trei axe. Iar Comisia de Transporturi, bineînțeles, întotdeauna a ținut cont de toate acestea. Noi am lucrat cu toate alternativele, cu noi uh, mijloace, am ținut cont de noile exigențe legate de noile energii și pe de altă parte știm că trebuie îmbunătățite sistemele de transporturi, deci ne-am ocupat deja de asta. Deci nu pot să mai adaug uh, multe pe lângă cele spuse de colegii mei. Provocarea e să obținem plus valoarea europeană cea mai ridicată cu putință. Consiliul uh, nu prea ne-a făcut o favoare din potrivă, la toate acele aspecte asupra cărora trebuia să avem uh, un impact mai mare și anume să creștem guvernanța europeană și plus valoarea, ei bine, pe aceste teme, Consiliul, deoarece era cumva grăbit, considera că lucrurile sunt urgente, urgente din cauza mm, celor trei președinții care sunt cam ciudate, să zic așa, deci nu înțeleg de ce Consiliul a ajuns să ne prezinte din nou un instrument care e mai degrabă interguvernamental. Deci, din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere a, a lucrurilor pe care trebuie să le facem acum și din punctul de vedere al consolidării guvernanței, deci acesta va fi un ax fundamental. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că sinergia între fondul de coeziune și fondurile pentru tenuri, pentru rețelele transeuropene, deci acestea trebuie să fie asigurate pentru implementare, deoarece sunt prioritare. Acesta este un alt principiu. Concentrarea pe coridoare. S-a vorbit despre asta. Instrumentul pentru guvernanță, deci și aici trebuie să înțelegem clar un lucru. Indiferent de faptul că face parte din rețeaua de bază, va fi un instrument pentru finanțare. Și de asemenea, noul rol al agenției executive, care uh, va trebui să se asigure că în domeniul celor trei axe implementarea se face așa cum trebuie. Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Lista de vorbitori acum, îi voi citi pe toți. Cei care mai doresc să ia cuvântul să ridice mâna pentru ca toată lumea să poată interveni în funcție de timp. Mr. Perillo, Mr. Tibaca, Mr. Kramer, Zeal, Mr. Vidal, Mr. Alcadrove, Mr. Gross, Mr. Kumutsakos, Mr. Bradbourne.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 De fapt, eh, mai ușor era să spun cine nu vrea să vorbească. Bun. Deci, din nou, eh, pe lista pentru că voi închide, pentru că dacă nu, fiecare va primi doar 30 de secunde. Trilol, Tipaca, Kramer, Zila, Vidal, El Gros, Kumutsakos, Bradbourne, Tico, Senelova, Bilbao, Marinescu. Everybody happy. Da, e mulțumită toată lumea. Bun, deci acolo asta am închis lipsa, lista citat. 14 vorbitori, 3 minute de fiecare și sper că ne vom descurca. Bun, 3 minute, vă rog, pentru fiecare. Cei de la transportul știu că sunt înspăimântători cu ciocanelul meu. Bun, domnul Cancean va fi primul pe care să-l ameniți cu ciocanul meu. Vă rog. Mulțumesc. Bun, poate că veți fi mai indulgent cu mine, că sunt raportor din umbră pentru conectarea Europei și cred că la transporturi am un cuvânt de spus. Bun. A conecta Europa, creșterea economică, investițiile, ocuparea. Noi facem acum o serie de conexiuni care apoi în realitate nu știu cum anume vor fi traduse în practică. Sintetizez în patru puncte, sau cel puțin încerc. Să menținem bugetul pe care ni l-a propus Comisia. Am auzit uh, primul raportor care a spus deja că minus 10% deja e pe masă, practic. Apoi, în al doilea rând, raționalizarea e ceea ce am încercat noi să obținem cu acel mix între cele două comisii, Regi și Tran, ca să încercăm să punem în comun 10 miliarde, care, mă rog, începe să, să scârție, practic, această legătură. Și cred că trebuie să dăm și niște stimulente, să facem în așa fel încât pe programarea rețelelor în ansamblul lor, uh, cine vrea să participe să aibă și stimulente, pentru că raționalizarea e o uh, temă foarte importantă. Apoi, al treilea punct, să găsim niște instrumente financiare inovatoare. În această dimineață, în comisie, am vorbit de eh, Project Bond, de obligațiile pentru finanțarea proiectelor. E un instrument eh, prin care cred eu că încercăm să vindecăm bolnavul doar cu aspirină, pentru că sunt doar mici entități bugetare pe care le punem la dispoziție pentru a garanta investițiile pe care le fac societățile de proiecte. A patra dimensiune și cred în ea și aș dori să aud uh, să, colegii să-mi răspundă cu da sau nu, pentru că a sosit momentul să vorbim concret și serios, să depășim cadrul bugetar, să ne gândim la un sistem de PPP-uri, cred că uh, majoritatea colegilor mei vor fi de acord, dar oricum, planul de afaceri nu se închide doar cu parteneriate public-privat, sau cu rubricile bugetare pe care le avem prin acest mecanism de conectare. Trebuie să depășim, să fim curajoși. Instituțiile europene și Comisia să ne creăm propriile instrumente și să emitem niște obligațiuni. Chemați-le cum doriți. Eu le chem pur și simplu obligațiuni și acestea să participe direct la realizarea operelor de infrastructură, de la transporturi, energie, telecomunicații. Sunt 1500 de, eh, mii de miliarde pe care le-am programat. Vrem sau nu un sal de calitate? Suntem sau nu de acord că e momentul să acționăm așa sau rămânem legați de uh, acest mecanism de conectare a Europa, Europei și de viitorul buget, care sigur va fi uh, cu cifre mai mici decât cele de azi. Aș dori să-mi răspundă cineva la întrebarea asta sau să-mi spună că nu-i momentul sau să-mi spună că niciodată nu vor exista posibilitățile, dar eu cred că totuși am făcut destule, am fost riguroși, chiar am depășit dispozițiile tratatului și cred că așa cum în ce privește creșterea, uh, putem să facem ceva și să nu mi se spună că creșterea se poate realiza doar cu bugetul. Nu cred că poate să spună cineva așa ceva în acest moment. Am acordat un timp suplimentar, domnule Cancian. Bun, domnul Pirilo acum. Sí, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, bun, infrastructură, transport, energie, telecomunicații, un sistem modern și eficient care să reprezintă o paradigmă esențială pentru o adevărată piață internă. Dacă să ne atingem obiectivul, e necesar să regândim strategia europeană în ce privește infrastructura. Pentru prea mulți ani asta a fost lăsată la latitudinea statelor membre, o strategie autonomă de investiții care nu a fost niciodată coordonată printr-un cadru normativ european. Și această realitate a favorizat simplul interes al statelor membre cu beneficii uh, de scurtă durată. Eu sper că vom avea o strategie de dezvoltare și creștere durabilă europeană pe termen lung prin definirea mecanismului pentru conectarea Europei, Comisia Europeană încearcă să aducă o schimbare clară acestei viziuni, creând niște baze comune pentru sectoare în mod aparent transversale, dar cu mare potențial de sinergie. Știm cu toții că pentru a atinge obiectivele de integrare a pieței uh, energiei și să ajungem la o societate cu emisii reduse de carbon, e necesar să dezvoltăm rețele uh, interconectate energetice ca să uh, exploatăm potențialul de energii regenerabile și ca să ajungem la siguranța aprovizionării. Bun, sunt de acord cu scopul, însă rămân anumite dubii în legătură cu modalitățile de finanțare și în legătură cu resursele alocate, după cum s-a stabilit la Consiliul European în reuniunea din 4 februarie 2000. Majoritatea investițiilor trebuie să provină din piață, însă trebuie de asemenea să ne întrebăm până în 2020 în ce moment sectorul privat va fi dispus să facă investiții. În plus, resursele indicate în propunerea pentru sectorul energetic reprezintă un pic mai mult de 9 miliarde de euro față de 200 eh, de miliarde eh, estimate pentru interconectarea infrastructurii energetică. Deci cam 20% de-abia eh, din valoarea finală, din valoarea generală. Lucrăm cu acest pachet să presupunem că sumele sunt cele indicate în regulament uh, pentru un mecanism și există totuși necesitatea de a crea instrumente financiare uh, noi, cum ar fi aceste obligațiuni de uh, proiect, care ar trebui să aibă un efect de pârghie, care să acopere această diferență. Suntem siguri că nu vom avea o situație de dezechilibru care va afecta până în aplicarea multor șantiere. Ar trebui să găsim forme diverse de finanțare. De exemplu, fondurile structurale ar trebui să fie utilizate pentru dezvoltarea rețelei de distribuție, pentru a echilibra investiții puternice, care în această propunere mi se pare mie că sunt dedicate mai ales ă, telecomunicațiilor. Și pentru că la transporturi nu se definesc alocările pentru diversele uh, moduri și inclusiv pentru, pentru energie. Comisia în mod formal nu a definit modul în care se vor repartiza finanțările pentru diversele proiecte de interes comun și mai ales între electricitate și gaz. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mr. De Baca, Domnul De Backer, trei minute. Thank you, voorzitter. Um, enorm blij dat... Mulțumesc mult, domnule președinte. Mă bucur să pot participa la acest prim schimb de opinii între cele două comisii transitre. E foarte important ca noi, Parlamentul European, să tratăm foarte clar acest dosar și să avem o poziție unită față de Consiliu. Eu cred că știm cu toții, fără, nici cea, fără cea mai mică umbră de îndoială, că avem nevoie de acest mecanism conectarea Europei. Acest mecanism va permite acordarea de finanțare și de sprijin pentru proiectele de infrastructură. Am avut un prim schimb de opinii în legătură cu viitorul buget și cred că e important ca negocierile să fie fructoase și să avem un buget suficient pentru a putea face investițiile de care avem nevoie. Într-adevăr, suntem obligați să cooperăm. Iar Parlamentul European trebuie să-i arate foarte clar că aceste credite publice trebuie ajutate și, așa cum spunea doamna Vălean, e important să ne arătăm interesul față de partenerii privați. De altfel, în raport persistă, apar anumite zone de umbră. Deci e foarte clar, investitorii privați nu trebuie să se teamă, ei trebuie să își mențină investițiile și să fie atrași din ce în ce mai mult. Deci aici cred că ar trebui să avem mai multă claritate în text și de asemenea și în ceea ce privește alegerea proiectelor. Deci nu trebuie să existe aici un exod neapărat al proiectelor uh, publice. Eu sper să putem ajunge la un astfel de echilibru. De asemenea, e foarte important să analizăm diferitele componente ale acestui mecanism. Am înțeles ce se întâmplă în domeniul transporturilor. Personal, sunt de acord cu preafectarea de 10 miliarde de euro din fondurile de coeziune. Trebuie să menținem acest lucru. Un alt comentariu. Niște elemente care țin mai degrabă doar de transporturi. În propunere. Am observat că o mare parte din finanțare este uh, uh, transpusă către căile navigabile interne și către calea ferată. Da, e bine, să nu uităm însă noul model de afaceri care există de ceva timp, mai ales în domeniul transportului rutier. Deci nu trebuie să uităm transportul rutier, asta e ideea. Voi fi succint, așa cum spuneam. Deci cred că e foarte bine că putem colabora între comisii, între raportori și între raportori din umbră, deoarece suntem foarte numeroși. Sunt sigur că astfel vom putea uh, continua mult mai bine discuția și cu celelalte instituții europene pentru ca proiectul să fie foarte clar. Deci puteți conta pe noi, vom sprijini inițiativa. Acum, domnul Turmes, care este raportor din umbră din partea verzilor la Comisia ITRA, aveți cuvântul, domnule Turmes. Mulțumesc. În primul rând, mi se pare și mie o ocazie deosebită să ne putem întâlni cu prietenii de la Comisia de Transporturi pentru a lucra pe marginea acestui dosar atât de important. Cum văd eu lucrurile? Lucrul cel mai urgent căruia trebuie să-i facem față este accesul la capital și domnul Cancian, domnul, domnul Piril au vorbit despre asta. Deci ce putem face și cum putem folosi cât mai bine bugetul european pentru a face față presiunilor care există pe piața de capital. De exemplu, ești acum în Grecia, în Italia sau în Spania. Chiar dacă ai un proiect extrem de bun, atunci când mergi la o bancă, și ești perceput în cadrul general, să zicem, în care se află Grecia sau Italia. Deci trebuie să poți folosi acest mecanism pentru a avea acces la capital. Și în ceea ce privește detaliile, din câte am înțeles de la colegul meu Michael, atunci când e vorba de transporturi, tradiția se impune. Când e vorba de energie, de o rețea de energie sau un uh, gazoduct, aici e în primul rând o operațiune comercială. Construiește asta pentru 50 de ani, negociezi cu regulator, cu o autoritatea reglementare o taxă și e o afacere. Deci de câte granturi ai nevoie de fapt în sectorul uh, en, uh, energetic? Nu, aici ai nevoie mai mult de acces la capital. Deci dacă în transporturi lucrurile sunt diferite, Poate că e nevoie de niște reguli generale, cum ar fi planuri bugetare naționale, legislație de mediu restrictivă, progres, aceste lucruri. Pentru transport, energie și banda largă, poate că aceste detalii sunt diferite. Și știu, de exemplu, că la Consiliu acum uh, se dă o mare luptă pe această temă în ceea ce este transporturile. Deci nu, nu se știe exact pe ce să se pună accentul, energie, transportul și e destul de complicat. Și un ultim comentariu. În documentul comisiei apare și ideea următoare. Nu ar trebui să avem transportul separat, internetul pe separat sau energia separată. Ar trebui să avem și niște proiecte comune. Și întrebarea mea pentru reprezentanții comisiei e următoarea. Dacă vrem ceva pentru rețelele uh, inteligente de la patchwork la network, deci ca să avem niște rețele inteligente. Cum vor funcționa acestea, dat fiind că logica folosită a fost de a lucra separat? Agențiile de management, cum se vor asigura ele că această abordare cu proiecte frontale e posibilă. Și ceva asemănător se poate întâmpla, de exemplu, și la căile ferate, de exemplu, o rețea care să funcționeze cu energii regenerabile. Vă mulțumesc. Domnul Kramer, trei minute. Ich denke, wir müssen zunächst mal analysieren, warum es in den letzten 20 Jahren. Cred că ar trebui să începem prin a examina uh, faptul că în ultimii 20 de ani, deși am cheltuit foarte mulți bani, Europa n-a crescut așa cum ar fi trebuit și acum vedem că sunt lacune și lipsă de conectare exact la nivelul frontierelor și poate că ar trebui să uh, ne gândim la entuziasm și cum îl cheltuim. Ne trebuie politici, și nu neapărat mai mulți bani, mai de, mai de, mai de degrabă să ne concentrăm pe politici, pentru că nu-mi pasă dacă în 2030 uh, baza de cheltuieli um, se va alărgi cu 20%, 10%, banii vor fi cheltuiți, dar ne trebuie niște documente, trebuie să ne reunim forțele, să combatem schimbările climatice și să asigurăm mobilitatea. Dacă nu putem face acest lucru, dacă ne, ne concentrăm numai pe proiectele uriașe, dacă nu mari. Și o să vă dau câteva exemple aici. De exemplu, coridorul Stockholm-Poliano, care este o, un coridor excelent, dar între acestea există o alt, un alt tronson unde uh, s-au investit uh, foarte mulți bani, e vorba de o lucrare germană, dar uh, um, aceast, acest tronson de, până la frontiera austriacă nu este unul care să fie adus rezultate bune și sunt probleme în alte părți, nu doar în Germania. Statele membre, de fapt, spun că aceste proiecte naționale sunt unele europene, hai să dăm bani pentru acestea, dar nu investesc în ele. Dar, de fapt, nouă ne trebuie să ne reunim mai ales la frontiere. Însă problema este că nu um, obțin statele membre prea mare profit dacă se uită la, la proiectele transfrontaliere. Acum avem cinci um, coridoare le avem, avem coridorul verde, avem un, un coridorul RTM, avem o serie de coridoare. Și trebuie să ne asigurăm unul singur, nu diverse coridoare diferite și nu ar trebui să ne gândim numai la scară mare, trebuie să acționăm și la nivel local. 90% dintre pasagerii din Europa călătoresc pe distanțe sub 50 de kilometri dar noi ne gândim să investim 90% dintre bani pentru um, um, proiecte pe distanțe lungi, nu prea e logic. Dați-mi voie să vă mai dau un, uh, și alte exemple în acest sens, însă trebuie să facem o diferență, nu e foarte clar din, uh, din uh, documente. Dacă dacă vă uitați la Slovacia, la noi totul e transfrontalier, pentru că suntem o țară atât de mică încât totul depășește frontierele noastre. Și atunci, bineînțeles, că efectul frontierelor este unul foarte important și trebuie să reglementăm uh, acest aspect. Uh, dar, de exemplu, pe de altă parte, în Polonia, totul a fost uh, realizat până la frontieră. Jahren, aber Milliarden sollen für den Brenner Basis. E vorba de coridorul Vroțav-Berlin E o nebunie, oricum, țările au, avem o situație ca în 1881, deși în 1930 Uh, sau chiar în anii 1930. Călătorii care ar putea să, fie, să dureze 3 ore se parcurg acum în 6 ore. De aceea avem nevoie de valoare europeană și Europa trebuie să fie reunită, iar acest lucru nu se va realiza prin aceste proiecte de infrastructură majore. Ne trebuie un alt tip de politică și atunci să alocăm banii pentru um, proiectele care chiar avem nevoie. Domnul Zeller. În ceea ce privește această conectare a mm, Europei, Comisia pune accent pe interconectarea între domenii diferite, infrastructură um, de transport, tehnologii um, și energie. Iar principiile de finanțare similare vor permite până la urmă la o interconectare a regiunilor uh, uh, europene între ele, dar nu neapărat cu regiunea noastră a lumii. Dar asta nu afectează și spațiul CSI sau Rusia. Și în orice caz ar trebui să avem um, posibilitatea de a crea proiecte cu valoare adăugată europeană și nu trebuie să um, uităm care sunt uh, definițiile astor, acestor proiecte. Și, de asemenea, nu trebuie să îngăduim eliminarea celor 10 miliarde provenite din fondurile de coeziune, care pot fi folosite prin acest mecanism uh, Conectarea Europei. Pentru că Poate că ar trebui să se permită și o limită mai mare de confinanțare, până la 80%, pentru că știm cu toții că statele care folosesc fondurile coeziune nu vor putea implementa aceste proiecte din punct de vedere financiar. Știm acest lucru, mai ales în proiectele um, feroviare. Trebuie să acoperim noi, uh, în unul, statele membre trebuie să acopere 70% din aceste proiecte și nu prea reușesc. Pe de altă parte, dacă pierdem uh, fondurile de coeziune, proiectele de coridoare nu vor uh, exista și se vor realiza mai degrabă conexiuni cu țări terțe și nu cu Europa de vest sau centrală și uh, de aceea trebuie să nu pierdem această interconectare propusă de comisie și să uh, SEFA. Aruncăm și uh, copilul în apă odată cu copaia. Dar e adevărat că uh, aceste fonduri sunt cumva insuficiente în cadrul MCE-ului. Domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă e să existe două domenii în care o investiție corectă și bine direcționată dă rezultatele maxime în ceea ce privește competitivitatea, ei bine, aceste domenii sunt infrastructura pe de o parte și cercetarea și dezvoltarea pe de altă parte. Și de aceea acum noi, Parlamentul European, avem trei propuneri extrem de interesante. Regulamentul privind orientările legate de rețelele europene în domeniul energetic, regulamentul privind orientările legate de dezvoltarea rețelelor europene de transport și, bineînțeles, orizontul 2020. Ce se întâmplă? Eforturile noastre pe care le facem împreună și salut colaborarea strânsă între cele două comisii prezente aici, ei bine, eforturile noastre deosebite pe care le vom face pentru a unifica criterii, proceduri și pentru a optimiza uh, selecționarea infrastructurilor și pentru a vedea care sunt prioritățile ce trebuie dezvoltate, ei bine, toate aceste eforturi deosebite, uriașe, nu au niciun rost dacă nu vom putea face o diferențiere. Și de aceea, finanțarea reprezintă practic temelia acestor proiecte de infrastructură. Să nu uităm că această criză financiară înspăimântătoare îngrează foarte mult lucrurile. În unele state membre, guvernele sunt supuse la niște presiuni enorme pentru a se consolida din punct de vedere fiscal și să nu uităm că și sectorul privat e foarte afectat. De aceea trebuie să dăm dovadă de imaginație pentru a putea mobiliza capitalul. Și în acest sens, propunerea de regulament care stabilește acest mecanism de conectare a Europei vine în momentul potrivit, deci vine practic la țanc. Un criteriu general pentru a selecționa proiectele e o analiză cost-beneficiu. Însă acest criteriu, care e fundamental, nu e suficient, deoarece uneori abordările care vin în urma solidarității europene își au și ele o pondere, mai ales atunci când trebuie să intervină instituțiile comunitare. Și mai concret, în domeniul energiei, trebuie să punem capăt așa numitelor insule energetice, dacă vrem într-adevăr o piață internă în domeniul energiei. Dezvoltarea de energie, de infrastructură de energie și de transport E un obiectiv de bază, prin urmare deoarece ține cont de principiile fundatoare ale Uniunii Europene și trebuie să colaborăm, să lucrăm împreună pentru a obține această finanțare care e atât de criticată de multe ori, deoarece e foarte complexă și opacă. Înființarea acestui mecanism, conectarea Europei, precum și armonizarea și unificarea criteriilor privind selecționarea diferitelor uh, proiecte și uh, infrastructuri reprezintă un pas înainte care merită salutat. Mulțumesc. Domnul El Cadraui, trei minute. Voorzitter, um, is natuurlijk al veel gezegd. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au spus deja că nu e prima oară când Parlamentul nostru se ocupă de rețele transeuropene, de transporturi sau de altă natură. Uh, acest subiect este unul recurent. Ne amintim cu toții de carta extraordinar uh, care ni s-a prezentat, dar din care puține au fost și puse în practică. Eu cred că aici sunt trei elemente uh, importante de care trebuie să ținem cont. Trebuie să fie bani suficienți, în primul rând, pentru că altfel uh, rămânem la nivelul vorbelor. 31,7 miliarde de euro pentru transporturi ne propune Comisia. E mai mult decât uh, cele 8 miliarde prevăzute la ora actuală pe uh, această perioadă multianuală de programare. Însă trebuie să ne dăm seama că uh, doar pentru nodul transporturilor avem nevoie de 500 de miliarde de euro. Deci, închipuiți-vă, și aici e până, vorbesc de acum până în 2030 vor trebui deblocate aceste credite într-un fel sau altul. Deci aceste 31,7 miliarde de euro uh, înseamnă o, o nouă finanțare. Am reușit să obținem de acolo 2 miliarde. E, dacă doriți, un mod de a încerca să uh, atragem fonduri de pe piață, dar nu trebuie să așteptăm prea mult uh, de la această procedură pentru că este complexă și nu cred că aceste instrumente noi vor fi valabile pentru toate proiectele de infrastructură. Deci va trebui să avem, cum spuneam, suficienți bani. Și apoi există acești uh, faimoși 10 miliarde de euro care trebuie să vină din fondul de, pentru coeziune. Presupun că vor fi dezbateri îndelungate și înfierbântate uh, cu Consiliul aici, mai ales uh, cu anumite țări din Europa Centrală și de Est, care vor trebui să primească asigurări. Asta fără a pierde din vedere obiectivul fundamental și fără a afecta principiul de bază conform căruia acționăm. Va trebui să vedem ca sumele să rămână aproximativ la fel de la stat la stat. Va trebui, de asemenea, să fim atenți, să investim și în capacitatea statelor membre de a absorbi acești bani. Va trebui să ne gândim la toate aceste aspecte. Apoi, trebuie să vedem pe ce anume punem accentul. Poate să fie uh, proiecte cu plus valoare europeană clară. Uh, și Uh, proiecte care să respecte și obiectivele note fundamentale, care sunt toate, se află toate în Cartea Albă. Să punem accentul pe uh, caracterul durabil al transporturilor, pe calea ferată, căile navigabile și așa mai departe. Și un uh, alt lucru la care trebuie să ne gândim și legat de rețelele transeuropene de transporturi, care nu pot fi scoase din această dezbatere, e că trebuie ca Uniunea Europeană trebuie să aibă mai mult trebuie ca Uniunea Europeană să aibă mai mult control în legătură cu gestionarea proiectelor. Trebuie să avem o variabilă de ajustare, trebuie să organizăm coordonarea, să prevedem uh, o interoperabilitate de natură tehnică, o susținere tehnică europeană, uh, lucruri care vor permite ca noi toți împreună să facem o reușită din acest proiect, pentru că până la urmă obiectivul este ca aceste rețele să ne permită să ajungem la piața internă, să creeze creștere economică și nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mai lung. Deci, iată, ă, misiunea este foarte grea, ă, însă dacă ne punem cu toții în slujba acestor obiective, cred că vom reuși și vom putea progresa cu adevărat. Mulțumesc! Domnul Groș, trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, permiteți-mi să spun că Parlamentul European ar fi bine să organizeze un schimb de vederi, așa cum facem noi astăzi aici, și să încercăm împreună să convingem și partenerii noștri pentru că nu uh, folosește la nimic să învrăjbim o comisie parlamentară împotriva alteia. Propunerea comisiei e una de calitate. Uh, noi de la Comisia Transportului trebuie să susținem propunerea pentru că e un pas uriaș înainte față de ceea ce exista înainte. Eh, pentru o propunere avem, aveam 10, 15, 20 de priorități. Acum avem rețele, rețele la nivel european, rețele care vor fi uh, uh, mult mai extinse. Vor exista legături cu regiunile. Fiecare regiune, fiecare țară va putea participa. Așadar, eu consider că, iată, există o diferență mare față de trecut fiecare regiune va uh, putea să se regăsească într-un anume proiect. Și trebuie spus asta foarte clar și regiunilor și statelor membre. Trebuie spus asta Consiliului. Apoi există și chestiunea priorităților, cum a spus. Există interconexiuni care lipsesc la nivel transfrontalier. De ce? Pentru că nu e rentabil, pentru că uh, pe frontieră nu trăiesc uh, chiar atâția oameni. Uh, Ehm, așadar, și din această chestiune trebuie să facem o prioritate, trebuie să ne asumăm răspunderea atunci când adresăm Consiliului, trebuie să eh, eh, evocăm această chestiune, să întrebăm eh, țara noastră vrea sau nu să facă parte din această rețea? Doriți să vă închideți între frontierele noastre sau doriți să cooperați? Cred că așa trebuie să punem problema, dar sigur, în mod rezonabil Trebuie să spunem că mm, și Comisia va avea un instrument formidabil care va ajuta chiar și regiunile ultraperiferice. Și mai e și chestiunea cărții albe, unde se vorbește modal. Când e vorba de finanțe, trebuie spus foarte clar și asta poate se leagă și de activitatea Comisiei pentru Bugete, că noi propunem un minim la nivel global, noi dispunem de o cifră inferioară uh, celei anterioare. Și nu trebuie să uităm că uh, se vorbea de 16 miliarde, acum se vorbește de 20 de milioane. Se vorbește de tot felul de sume, însă uh, nu cred că cifrele sunt încă corecte mai ales că nu uh, vor putea investi toate regiunile în aceste proiecte. Atunci, uh, cred că trebuie spus că e vorba de niște cifre minime și trebuie să fim coerenți, astfel încât investițiile în infrastructură să fie un instrument, chiar dacă avem perioada asta de austeritate, trebuie bine stabilite uh, prioritățile și în, uh, trebuie să vedem uh, ce se întâmplă în momentul investiției și, și uh, Uh, ulterior pentru a ameliora situația în regiune. Mulțumesc și restul vă voi transmite în scris. Domnul Cumuțachis, acum mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu am foarte multe de adăugat, pentru că domnul Groș cred că a fost destul de clar. Eh, obiectivul strategic al Parlamentului trebuie să fie exact cel pe care l-a înfățișat anterior colegul meu. Deci aceste rețele transeuropene să fie un succes. Nu putem avea o logică națională. Trebuie o abordare integrată, o abordare generală, pentru că este o temă foarte importantă eh, acest mecanism eh, al conectării Europei reprezintă un instrument nou și pozitiv și obiectivul nostru trebuie să fie cel de a salvgarda acest mecanism, ba chiar de a-l îmbunătăți dacă este posibil. Realismul ne impune ca primul lucru, primul obiectiv să fie menținerea acestui instrument, dar să nu-și facă nimeni iluzii că negocierile vor fi foarte dificile și foarte complexe uh, și ar trebui, deci măcar pe două planuri interconectate, planul cadrului financiar multianual și apoi planul uh, acestui mecanism pentru Europa. Uh, eu sunt unul din uh, raportorii pentru regulamentul referitor la liniile directoare și pentru rețelele europene și trebuie să spun că mă preocupă foarte mult pentru că, după cum înțelegeți, probabil, uh, negocierile, atât în ce privește mecanismul conectarea Europei, cât și pentru cadrul financiar multianual, au un impact direct asupra regulamentului pentru liniile directoare, pentru care eu sunt relator, așa, uh, raportor, mă scuzați. Așadar, trebuie să vedem care este cea mai bună abordare posibilă, dacă vor fi uh, acolo cifre sau nu, dacă vor exista fonduri prevăzute sau nu. Poate că ar fi mai logic să nu avem cifre precise. Pentru că dacă dorim să negociem pe cifre precise, nu vom face altceva decât să întârziem foarte mult negocierile, spun unele voci. Dar oricum ar fi bine, sunt uh, diverse școli de gândire și nu știu dacă una are neapărat dreptate față de alta. Flexibilitatea cred eu că e cea mai bună abordare. Și uh, încă ceva, domnule președinte, uh, Dat fiind că, cel puțin sperăm ca sectorul privat să joace un rol important în toate astea, aș întreba care e percepția sectorului privat a acestui uh, mecanism, conectarea Europei. Deci există un interes din partea sectorului privat în acest mecanism. Uh, avem speranțe să atragem investiții sau uh, sectorul privat are rezerve, ba chiar o abordare negativă? Ar fi interesant să știm și asta. Mulțumesc, domnul Bradburn, trei minute. Three minutes, but uh, I do somewhat feel like the spectre of the feast here. Domnule președinte, Aș vrea să mă concentrez mai mult pe chestiunea transportului și clar ce am auzit din dezbaterile de până acum uh, ne spune că există un fel de euforie, aș spune, despre ce o să facem cu acest nou mecanism și așa mai departe. Și vă aduceți aminte, ieri în comisia noastră de transporturi am ridicat câteva chestiuni legate de aspectele financiare, mai ales în legătură cu obligațiunile pentru proiecte și n-am primit un răspuns prea satisfăcător din partea comisiei și poate vă aduceți aminte, dar o să spun și pentru colegii de la ITRE, am vorbit despre Um, răspunderea statelor uh, membre pentru astfel de obligațiuni. Cine, până la urmă, ar trebui uh, să supravegheze modul în care aceste instrumente financiare și facilități sunt create? E, să fie uh, comisia? Nu cred că ea ar avea expertiza necesară să facă acest lucru. Și uh, Uneori nici banca de investiții nu chiar uh, nu poate chiar să facă acest lucru. Deci cred că aici apar o serie de probleme destul de grave referitoare de guvernanță, mai ales în ceea ce privește aspectele financiare și ne trebuie claritate, mai ales despre modul în care va funcționa această guvernanță, atât în ceea ce privește instrumentele financiare însele, cât și contextul general, mai larg al um, mecanismului conectarea Europei și al doilea, lung, al doilea lucru pe care vreau să-l spun se referă la structură. Și eu care am uh, lucrat în, în programul uh, pentru rețele transeuropene, pot să vă spun că ne reunim cu toți, spunem cât de minunat e totul, cât ne trebuie bani mai mulți, bani mai mulți, bani mai mulți, dar de fapt uităm de realitatea financiară a a zilelor noastre și dacă ne uităm mai uh, în detaliu la această propunere, trebuie să fim foarte flexibili în abordarea pe care o avem. Și Consiliul și um, va trebui să vedem exact uh, unele aspecte ar trebui să țină um, cont de coridoare, de exemplu. Apoi să vedem și alte tipuri de activități. S-au menționat acele blocaje care trebuie decongestionate și aici uh, cred că acolo ar putea să mm, avea, să am putea avea rezultate foarte rapide în utilizarea acestui mecanism și cred că pe asta ar trebui să ne concentrăm și nu pe o, un plan foarte strict, predefinit, uh, care până la urmă uh, nu va aduce niciun fel de uh, beneficii. Cred că vom ajunge peste 20 de ani să avem cam aceeași um, Uh, etapă de implementare ca, reclam, reclam, ca rețelei TENT. Uh, drumul spre ea de pavat cu bune intenții și cred că se aplică acest lucru aici. Doamna Țicău, trei minute, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să salut această reuniune a comisiilor ITRE și TRAN. În perspectiva rețelelor transeuropene de transport, esențiale sunt proiectele de interes comun, și de aceea cred că aici va trebui să fim uh, foarte atenți vizavi de criteriile pentru definirea proiectelor de interes uh, comun. Uh, de asemenea, <coughs> în ceea ce privește cele zece miliarde din fondul de coeziune care vor fi dedicate dezvoltării infrastructurii de transport în statele aflate sub criteriul de convergență, Cred că este important uh, să existe o alocare națională uh, și aici aș avea o întrebare pentru raportor și pentru comisie. La articolul 11, punctul 2 din uh, regulamentul privind regulamentul de conectare a Europei, se menționează faptul că regulile aplicabile sectorului de transporturi în cadrul acestui regulament se vor aplica um, uh, pentru colurile specifice ce vor fi efectuate în interiorul acestor zece miliarde. După care, textul spune, când se implementează aceste cereri de propuneri, cea mai mare prioritate posibilă va fi dată proiectelor care respectă alocările naționale în uh, cadrul fondului de coeziune. Deci aici există o formulare, dar se referă la proiecte care respectă alocările naționale și nu există o referire la alocările uh, naționale. Uh, de asemenea, vreau să atrag atenția că la articolul punctul 6 se face o referire la programele anuale și multianuale uh, care vor fi lansate pentru cererile de propuneri, iar acest articol spune că um, aceste programe anuale și multianuale pot furniza reguli specifice adiționale pentru transmiterea propunerii. Cred că aici va fi important uh, să nu fie introduse noi criterii, altele decât cele din regulament. Dacă sunt doar elemente de procedură, atunci uh, este în regulă. Uh, de asemenea, vreau să mai menționez, să mă refer din nou la cele 10 miliarde de euro din fondul de coeziune și să pun din nou întrebarea având în vedere faptul că este vorba de un management centralizat pe cele trei domenii eventual prin intermediul unor agenii executive uh, aici este o oarecare contradicie cu principiile pe baza cărora funcionează fondul de coeziune. Uh, de asemenea vreau să mă refer uh, i la um, Uh, capitolul energie atât pentru gaz cât și pentru electricitate discutăm de doisprezece coridoare și domenii prioritare se definesc criteriile de evaluare și normele uh, ele trebuie să ia în calcul cererea pieței prețul combustibilului capacitățile de stocare uh, și spre deosebire de cazul sectorului de transport aici regiunile vin cu proiecte. în ceea ce privește zona de it Eh, din cele nouă miliarde de euro o sumă importantă va fi alocată dezvoltării infrastructurii de broadband și serviciilor digitale paneuropene solicităm comisiei să vină cât mai repede cu o listă de servicii de guvernare electronică care trebuie să fie furnizate în mod transfrontalier și închei domnule președinte spunând că este important ca cerințele de dezvoltare ale infrastructurii de transport de energie și comunicații din noile state membre și din statele periferice să fie luate în considerare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sehnalova, acum trei minute, vă rog. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že obecně eh, myšlenku nástroje pro propojení Evropy... Mulțumesc. Cred că, în general, ideea acestui mecanism, conectarea Europei, eh, merită aplaudată, mai ales atunci când vorbim de piața unică, o mai bună interconectare în Europa e practic condiția sine qua non. Însă există totuși foarte multe condiții legate de um, legătura dintre acest mecanism și fondul de coeziune. Există încă foarte multe semne de întrebare. Ce se va întâmpla, de exemplu, cu proiectele care nu vor uh, fi reușite în cadrul acestui mecanism? și ce se va întâmpla cu cele care sunt finanțate de fondul de coeziune. O altă chestiune pe care vreau să o menționez uh, se leagă de coordonare, de o mai bună coordonare și sunt uh, foarte sigură că ar fi bine să reușim să centralizăm gestiunea. Însă nu știu foarte bine cum vom face asta și cum vom reuși să simplificăm procedurile. Un alt element important, coeziunea teritorială și suveranitatea și solidaritatea. Asta nu doar pentru că ar trebui să considerăm infrastructura de transporturi ca fiind esențială. Gândiți-vă ce am spus uh, în legătură cu Cartea Albă. De foarte multe ori s-au menționat uh, investițiile care sunt necesare pentru a crea sinergii. S-a vorbit de asemenea despre folosirea eficientă a celor 10 miliarde de la fondurile de coeziune. Da, e important să nu uităm toate astea. Sí, gracias, presidente. Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă spun că prin pesimism niciodată n-am soluționat nimic. Deci sunt de acord cu domnul Grăș. Avem probleme de finanțare peste tot. Însă de ce suntem aici? Ca să facem niște propuneri și să depășim greutățile actuale pentru ca mâine să venim cu soluții. Vă spun, eu împărtășesc obiectivele din acest regulament Cred că astfel se va stimula finanțarea pentru toate proiectele și încă un lucru foarte important, ne va permite să controlăm executarea la timp a proiectelor în care se implică statele. Deci astfel banii vor fi utilizați mai eficient. Deci e unul din documentele cele mai importante, deoarece în sfârșit cele trei instituții europene se gândesc la nevoia de a avea o structură comună la nivel european. Și vă voi da un exemplu. În țara Baștilor, la sfârșitul anilor 80, am ajuns la 25-30% șomaj în anumite locuri. Atunci am avut o criză bugetară mult mai gravă decât cea actuală. Am avut reduceri foarte mari atunci. Însă am pariat pe infrastructură, pe inovare, pe parteneriatele public-privat, deoarece ne-am dat seama că trebuie să combinăm austeritatea cu reactivarea, cu redresarea economică. Și asta ne-a permis ca până în 2009 să ajungem la un nivel de șomaj foarte scăzut. Foarte scăzute. Deci cu această uneltă trebuie să aplicăm astfel de exemple. Deci cu această finanțare trebuie să obținem ceea ce spuneam. Și sunt de acord cu ce s-a spus. E nevoie de coerență. Trebuie să abordăm problemele transfrontaliere pentru a face ceva coerent uh, și competitiv la toate nivelurile, la nivel european. Și acum aș avea o întrebare pentru comisie. Aceste proiecte pilot pot da rezultate bune. Prin urmare, dacă au sorți de izbândă, pot uh, duce la asocierea uh, investitorilor privați. Deci nu credeți că e o, un instrument pe care îl putem folosi pentru a vedea cum funcționează finanțarea și Comisia ar putea să ne spună acum dacă are informații în legătură cu proiectele pilot. Și în al doilea rând, E drept, va exista o mare dispută între state în ceea ce privește finanțarea și noi toți trebuie să stabilim prioritățile și problema nu e atât economică cât politică. E o problemă legată de cultura politică a instituțiilor europene. Va trebui să vedem dacă suntem capabili să înțelegem clar ce anume este prioritar la nivel european, deoarece trebuie să știm ce obiective urmărim. Deci, din punctul meu de vedere, criza financiară ar intra cumva pe planul 2, deoarece am putea soluționa criza politică. Și acum o altă întrebare pentru Comisie. Timp de 2 ani ați lucrat cu statele membre pentru a defini aceste rețele prioritare și v-ați luat niște angajamente în ceea ce privește o parte din buget care va fi alocată. Aș vrea să vă întreb, prin urmare, dacă la reuniunea de săptămâna trecută uh, a intervenit vreo schimbare din partea statelor membre în ceea ce privește angajamentele luate. Și de asemenea, vreau să vă spun că ieri au venit aici uh, patru proiecte premiate. Era vorba de proiecte care țineau de mobilitatea inteligentă și am întrebat pe acești uh, premianți ce așteptau de la instituțiile europene și ne-au spus ca noi să fim capabili să uh, omogenizăm și să armonizăm legislația europeană pentru mobilitatea tehnologică. Și asta e întrebarea. Suntem noi în stare de așa ceva sau nu? Vă mulțumesc, domnul Marinescu, trei minute. <clears throat> Mulțumesc, domnule uh, președinte, uh, pentru, pentru transport, în primul rând. Există o listă de coridoare care este prezentată în, uh, în anexă cum s-au stabilit aceste coridoare, probabil bazate pe vechile priorități din TNT și pe principala condiție ca să treacă prin toate cele 27 de state membre. N-am văzut nicăieri o mențiune ca aceste coridoare să fie bazate pe dezvoltare economică, să creeze dezvoltare uh, economică. Uh, la alocarea proiectelor, regula este primul venit, primul uh, servit dar cu niște specificații la articolul 15, cu diversitate geografică și cu uh, diversitate eh, sectorială. Eu cred că dacă se merge pe această idee, se va ajunge în 2020 să avem câte una, două zone din fiecare coridor terminate, niciun coridor terminat. Deci vom fi în aceea situație de acum. Nu cred că în felul acesta se duce la îndeplinire uh, uh, chiar denumirea uh, regulamentului, adică conectarea Europei. Cred că ar trebui cumva schimbată această, această abordare și găsită altă, altă soluție. Referitor la energie, și acolo sunt o serie de, de priorități. Eu nu știu dacă... E adevărat, Uh, interconectarea este o prioritate în, în Europa, între statele membre, pentru că nu există în acest moment, dar cred că prima prioritate pentru care ar trebui să acordăm cea mai mare atenție ar fi uh, securizarea uh, alimentării cu energie, a surselor de uh, energie. Cred că aici ar trebui să, să dirijăm uh, fondurile limitate pe care le avem astfel încât să nu uh, mai avem dependență doar de o singură sursă de, uh, de energie în viitor. Mulțumesc! Okay. Finally, Mrs. Garcia. Și în final, doamna... Și grație, Garcia Erans. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un minut. Vreau să vă reamintesc că una din prioritățile Uniunii Europene e să-și uh, reorganizeze teritoriul. Și la săptămâna trecută, guvernul Spaniei, la reuniunea cu Consiliul, guvernul spaniol a încercat să soluționeze anumite probleme deci am o întrebare pentru comisie. Nu credeți că orice efort de stabilire a coridoarelor europene nu ar trebui să asigure această structurare teritorială? Vă spun asta deoarece regiunea de unde vin eu e în afara rețelei de cale ferată și uh, rețelei uh, pentru avioane. Rioja acum este practic lăsată pe din, pe din afară, nu este deloc conectată. Deci am avut o eficiență fantastică în ceea ce privește executarea fondurilor europene, însă acum suntem lăsați pe din afară, nu suntem deloc conectați. Deci asta nu contravine solidarității europene. Cum poate fi lăsată pe din afară o regiune precum uh, La Rioja? De ce ni s-a oprit orice finanțare în acest sens? Și acum guvernul spaniol uh, ține morțiș să se facă această modificare, deoarece regiunea noastră merită să fie din nou conectată cu restul Europei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Bache, din partea comisiei, văd că este aici. Dumneavoastră veți interveni? Aveți cuvântul? Deci ne veți uh, explica lucrurile. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă timpul îmi permite să răspund tuturor întrebărilor. Ba, domnule Pache, sunt convins că timpul vă e limitat, spune președintele. Bun, asta credeam și eu. Poate profit pentru a vă mulțumi și să mulțumesc și președinte ITRE pentru această întâlnire, mulțumesc și raportorilor pentru că este un pas important pe calea cea bună pentru acest mecanism conectarea Europei cu principalul scop de a susține agenda de creștere a Europei, investițiile în în rețea în toate cele trei sectoare, telecomunicații, energie și transporturi. Vom face investiții pe, în coloana vertebrală, practic, infrastructura Uniunii pentru a susține competitivitatea și uh, creșterea. Competitivitate în sens larg, cum a spus dumneavoastră, pentru o mai bună funcționare a economiei, dar și pentru o competitivitatea industriilor noastre care în multe cazuri sunt lideri mondiali în cele trei sectoare. Eu cred că instrumentul se referă la eficiență și la sinergie și sunt recunoscător faptului că mulți dintre dumneavoastră ați subliniat asta între cele trei sectoare și uh, sigur că s-au făcut uh, sugestii în legătură cu uh, anumite proiecte posibile transversale și ar fi vorba de proiecte care să se completeze reciproc și cu telecomunicații și transportul și energie și avem, deci, acest tip de proiecte care ar putea să apară, sunt multe altele posibile și cred că e un domeniu pe care trebuie să-l examinăm de aproape în viitor, pentru că propunerea se referă la cele trei sectoare, dar și la proiecte comune, transversale și cred că sinergia poate apărea și între uh, finanțarea uh, publică și privată, după cum s-a spus aici, de asemenea, și consider că lecțiile din ultimii 5-10 ani uh, de muncă la rețelele TNT, mai ales la energie și transport, e că programele de investiții se vor referi la un mix de resurse publice și private, și, într-adevăr, propunerea se referă și la găsirea echilibrului just între sectorul privat, care să acopere multe din investiții, dar să identificăm și domeniile în care finanțarea publică rămâne necesară. Și al treilea punct e să găsim și limita corectă între uh, ce vor furniza operatorii și ce vor furniza statele membre în ce privește investițiile și unde e nevoie de bani europeni și de instrumentele inovatoare europene care să faciliteze investițiile în aceste proiecte europene. Și a mai apărut un punct în multe dintre intervențiile de aici, punct foarte important și în cadrul propunerii, și e vorba de legătura între, aceast, între acest mecanism conectarea Europei și alte instrumente ale cadrului financiar multianual, sigur, politici regionale. Multe, mulți dintre noi au vorbit de eh, acea cifră de 10 milioane care ar fi alocată în eh, mecanismul conectarea Europei pentru uh, țările care beneficiază de coeziune, care să, care să beneficieze deci de fondurile de coeziune, 10 miliarde care ar fi uh, gestionate ca alte componente ale cadrului financiar multianual, astfel încât să se pună presiuni ca proiectele să fie mai eficiente și să ne asigurăm că finanțarea se face pentru proiectele cu cea mai multă valoare adăugată. Alt, altă conectare, cea cu uh, orizontul 2020. Și asta trebuie văzută în cadrul larg al inovării, cercetării și uh, toate cele legate de acestea, pentru că în cele trei sectoare uh, vor fi uh, multe legături între orizontul 2020 și mecanismul conectare Europei. Sigur că multe interacțiuni vor exista și cu activitatea Băncii Europene de Investiții și aici uh, uh intervin obligațiunile de finanțare de proiecte, Eh, dar sunt eh, importante și instrumentele eh, din mecanismul concert, conectare europei pentru facilita, facilizarea finanțării private și este de asemenea și o pârghie pentru investiții și, domnule președinte, în cele din urmă, dar sigur, nu în ultimul rând, o legătură menționată de noastră tuturor, noastră toți între Uh, domeniul de reglementare, liniile directoare de la uh, TIC-uri, de la energie, transport, care uh, reprezintă un cadru de reglementare pentru susținerea statelor membre, sectorului privat și instituțiilor europene să identifice proiectele care au într-adevăr plus valoare europeană Uh, cu uh, și legătura lor cu acest, uh, cu acest instrument pentru implementare. E vorba de o propunere ambițioasă în multe domenii și 50 de miliarde, de asemenea din punct de vedere bugetar, 50 de miliarde e, reprezintă o sumă în cadrul financiar multianual. Discuția, sigur, e dificilă pentru că mm, ambițiile sunt foarte mari, dar suma aceasta corespunde și proiectelor care au fost identificate în anexele acestui mecanism S-au făcut multe eforturi de serviciile comisiei ca să se asigure că există o legătură între cadrul politic, lista de proiecte și uh, sumele care considerăm noi că sunt necesare ca să ne asigurăm că până în 2020 să se înceapă activitatea pentru completarea uh, rețelelor. Deci ambițioși și în domeniul de aplicare și în domeniul uh, alegerilor făcute și în ce privește instrumentele. Suntem ambițioși în toate aceste domenii. Mulțumesc și uh, așteptăm să conducrăm în continuare cu toți actorii implicați ca să facem progrese în această analiză a instrumentului. Mulțumesc. I look back to our three rapporteurs. Mulțumim foarte mult. Acum mă voi îndrepta către cei trei raportori și să-i o să întreb dacă vor să adauge ceva. Doamnă Vălean, vreți să spuneți ceva ca răspuns la dezbaterea inițiată și la ce a spus Comisia? Vă rog. thank you. Câteva cuvinte. În primul rând, um, mulțumiri tuturor celor care au contribuit la această discuție. Vom continua să ne gândim la aceste subiecte și să încercăm să găsim cel mai potrivit cadru posibil. Domnule Riche, două cuvinte. Mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și uh, am uh, remarcat că există o majoritate foarte largă de sprijinire pentru uh, aceste dispozitive, dar fiecare a exprimat niște uh, preocupări care cu siguranță vor putea fi uh, depășite pentru a ajunge la un text bun. Doamna Iala? Și eu doresc doar să adaug că sunt de acord că va trebui să ne reunim și să încercăm să răspundem în măsura posibilului uh, uh, tuturor întrebărilor și îndoielilor și avem posibilitatea să organizăm un nou sem- seminar unde vom putea, cu ajutorul experților, să uh, ne referim la unele din problemele care au fost uh, evocate în uh, întâlnirea de azi. Ar fi bine să invităm pe toți cei care doresc să analizeze în amănunțime acest instrument, care cred eu că începe să apară în dezbaterea generală în favoarea creșterii și competitivității. Mulțumesc! Domnule Ferm, mai adăugați ceva înainte să vorbească doamna președinte Sartoriu. Un comentariu foarte scurt la ce a spus domnul Groș. Pentru că lui a ridicat uh, chestiunea nivelului de finanțare al MC-ului și a spus că e vorba de un nivel minim, așa ar trebui să fie. Sunt de acord cu dumnealui și chiar aș putea să spun uh, numele Comisiei de Bugete că suntem de acord uh, cu acest lucru, dar problema este că uh, statele membre și poziția lor în Consiliu se vor opune și să reținem că guvernul danez care deține acum președinția um, a suscitat um, dezbateri în presă pentru că a, cerut din partea Parlamentului mandat de a reduce nivelul um, contribuțiilor la acest mecanism considerabil. Deci asta trebuie să ne preocupe. Nu e vorba doar de o dezbatere în cadrul um, Parlamentului. Trebuie să mai punem și presiunea asupra statelor membre pentru că altfel ne confruntăm cu riscul unor reduceri considerabile. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Doamna Sartori. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut, uh, iată ce dezbatere bogată, am avut intervenții și idei importante. Mulțumesc colegului Simpson pentru ospitalitate, uh, pentru că ne-a oferit uh, ocazia acestei întâlniri cu Comisia pentru Transport. Mulțumesc pentru colaborare și vă invit pe toți pe data de 24 aprilie să participați la un seminar public care va veni ca o completare și o concluzie la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Reamintesc că pe 24 se va ține seminarul când um, Comisia Tran va fi invitată a Comisiei ITRE. Cred că va fi... Um, vă mulțumesc pentru o discuție foarte utilă astăzi. Ambele comisii și-au putut exprima punctele de vedere, mai avem mult de lucru, așa cum a spus și domnul Farm. Am început însă bine astăzi și aș vrea să mulțumesc membrilor ambelor comisii, mai ales uh, celor de la Comisia Embri, care au venit astăzi uh, la noi și aștept cu interes uh, întâlnirea de pe 24 aprilie. Cu aceasta închidem această parte a reuniunii. Membrii ai Comisiei de Transporturi voturi. Vă rog frumos, nu plecați, că mai avem um, de lucrat. Vă mulțumesc foarte mult! Five minutes, colleagues, five minutes. We'll start. de 5 minute, dragi colegi, și apoi uh, continuăm. Okay, colleagues. Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi este reprezentat de comunicarea președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori. Coordonatorii au hotărât că um, erau cinci documente, dar nu vom lua niciun fel de măsuri uh, Uh, asupra acelora este un document al Comisiei referitor la Afron, apoi uh, o decizie privind transport, transportul în centrul orașului. Acolo s-a luat o decizie de a lua uh, o decizie în următorul tab, um, document uh, privind uh, turism, apoi un document privind uh, standardizarea și programul de standardizare, niciun fel de acțiune, o comunicare din partea Comisiei pentru îmbunătățirea furnizării beneficiilor, măsurilor de creșterea încrederii prin activități de publicitate și de conștientizare și din nou nu se va lua nicio măsură. În ce privește proiectul STOA, proiectele STOA, decizia a fost ca acestea să fie prezentate de reprezentanții noștri, utilizarea platformelor open access pentru transportul rutier și um, tarifarea și um, emiterea de bilete pentru transportul în comun. Cât despre comitologie s-a circulat un newsletter în ceea ce privește organizarea reuniunilor coordonatorii. Coordonatorii au hotărât ca um, coordonatorii, vicecoordonatorii și uh, vicepreședinții să poată participa la aceste reuniuni. Un singur coordonator poate să ia cuvântul pentru fiecare grup, iar vicepreședintii nu vor vorbi decât la invitația președintelui. De asemenea, s-a hotărât ca um, punctul diverse ar trebui să fie anunțat uh, uh, până joi la prânz, doar dacă nu cumva apare un uh, eveniment de forță majoră care să se fi întâmplat ulterior și președintele va lua um, decizia dacă să-l uh, pună pe ordinea de zi sau nu. La, la punctul um, diverse, co um, coordonatorii au luat uh, act de calendar, acesta a fost uh, revizuit, asta din cauza reducerilor costurilor pentru interpretare și eu am uh, raportat că delegația pentru Statele Unite nu a avut loc. De asemenea, am fost uh, coordonatorii au fost invitați de către guvernul elvețian să meargă în Elveția între 19 și 21 septembrie. În ceea ce privește audierile, coordonatorii au luat act de programul pentru uh, facilitatea conectarea Europei, care va avea loc pe 24 și pentru orientările TNT pe 28. Iar în ceea ce privește acordurile cu, între Uniunea Europeană, Islanda și Uh, Norvegia s-a luat decizia de a nu lua niciun fel de măsuri în acest sens până la uh, decizia instanței. Există un caz pe rol și uh, Comitetul Juridic al Parlamentului European a sprijinit acțiunea în acest sens, deci decizia a fost că vom aștepta până va, se va pronunța instanța. În ceea ce privește uh, dialogul structurat pentru programul de lucru al Comisiei uh, pe 2013, grupul uh, a sugerat să se propună un număr limitat de priorități în aprilie, pe 24 și se va discuta asta ulterior în ceea ce privește uh, Um, grupul fidanz pentru turism, decizia a fost că președintele Comisiei pentru Transporturi să, pre să prezideze acest, uh, acest grup și să... Și până la urmă grupurile a fost uh, invitate să-și numească membri, inclusiv raportorii din umbră pentru acest uh, raport Fidanța, până, până la 30 martie la ora prânzului și apoi um, chestiunea va fi discutată la următoarea reuniunile a coordonatorilor. Iată uh, care este raportul prezentat uh, referitor la reuniunea coordonatorilor. Are cineva întrebări? Dacă nu, înseamnă că am convenit asupra lui. Următorul punct pe ordinea de zi se referă la uh, negocierile privind coca dublă. Da, uh, raportul domnului Riche. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Trialogul s-a încheiat foarte favorabil, deoarece Consiliul s-a aliniat la poziția pe care o votasem în comisie. Deci, în mod normal, nu e nicio problemă și vom putea găsi o soluție definitivă în prima lectură la plenară. Ok, thank you, Mr. Riche. So... Bine, mulțumim, domnule Riche. Deci uh, s-a ajuns la un acord în primă lectură, la nivel tehnic, în legătură cu accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau unor standarde de proiectare echivalente pentru petroliere cu coca simplă. Probabil că se va vota în mai în plenară. Așa mi se comunică. Foarte bine. Mulțumesc. Și ultimul punct de perioada de zi este prezentarea studiului privind reducerea poluării sonore pe calea ferată. Avem aici alături de noi astăzi Stați să-mi găsesc notele. Pe domnul Clausen și pe domnul Koch Siek. Sper că am pronunțat bine. Eh, sunt din, ei sunt din partea Institutului Fraunhofer pentru logistică, materială, da, sună foarte impresionant. Eh, din Dortmund, Germania, Vă reamintiți că Agenția pentru Mediu eh, ne-a spus în 2010 că Poluarea sonor pe calea ferată afectează măcar 12 milioane de uh, cetățeni europeni pe zi și Comisia Catare a hotărât să comande un studiu pe această temă, mai ales problema trenurilor de marfă, trenuri care au mai multe vagoane și multe motoare și, fără mai pierde vremea, dau cuvântul invitațiilor noștri, domnul Clausen și domnul Kochsiek, nu știu cine dorește să intervină primul. Vă rog, domnul Clausen. Și vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Sunt profesor de transport și logistică la Universitatea de la Dortmund, ca și colegul meu. Și prezentăm lucrările noastre de la Universitatea de la Karlsruhe și de la Newcastle. E vorba de situația actuală a poluării fonice pe calea ferată, care sunt uh, originile acestei uh, poluări, măsurile pentru a o reduce și stimulentele economice. Așa cum a spus domnul președinte, o minoritate este afectată de acest fenomen, însă este o minoritate semnificativă, dar fiindcă e vorba de 12 milioane de locuitori și um, nivelul e cel de 55 de decibeli A, nivel uh, de noapte. Noaptea nivelul e mai redus și noaptea începe la 11 seara. Și e vorba de faptul că în jur de 9 milioane de locuitori sunt afectați. Statele membre trebuie să ofere date privind cartografierea zgomotului și planuri de acțiune. Astfel am putut să cartografiem foarte bine situația. Întâi am acoperit aglomerările urbane, precum și alte zone de pe teritoriul european. În ceea ce privește măsurile, unele depășesc o sfera locală. Populația afectată nu este distribuită la fel peste tot. 85% din cei afectați trăiesc în șase țări mai mari. Țări care au un trafic feroviar mai mare. Franța, Germania, Austria, Marea Britanie, Elveția, Polonia, de jos, Slovacia, Republica Cehă. Sunt alte țări care sunt uh, luate în calcul și în funcție de geografie, de densitatea populației, sau de structura și dimensiunile structurii feroviare, unele țări au probleme mai grave decât altele. O altă imagine a celorlași date. Procentul de persoane afectate. Aici vedeți că Austria și Slovacia sunt primele, deoarece sectorul feroviar este extrem de important în această țară. Uh, are mainly three care sunt uh, originile acestui uh, zgomot? Motorul locomotivelor, atunci când viteza este de sub 30 de km pe oră. Între 30 și 200 de km, zgomotul este cel de rulare, influențat, bineînțeles, de zgomotul produs de roți, de calitatea vagoanelor și doar uh, la trenurile de mare viteză avem și zgomul aerodinamic, care are o proporție importantă. Iată o altă imagine cu vagoane mai vechi, mai moderne, moderne adică din ultimii 10-15 ani. Aici uh, zgomotul s-a redus în mod semnificativ. Însă știți că materialul rulant este folosit pe perioade foarte îndelugate de timp, deci de aceea trebuie vorbit de măsuri pentru a reduce zgomotul cât mai bine. Alte măsuri, de exemplu legate de motoare, de cum sunt acestea acoperite, încapsulate. Pantograful, de asemenea, este o altă problemă. De asemenea, ridicarea de bariere împotriva zgomotului, de asemenea și uh, întreținerea șinelor este un domeniu în care putem face eforturi. frânele au cauzat de-a lungul timpului uh, o presiune asupra roților, ceea ce a dus la un nivel mare de zgomot, mai ales la marfare. Și până acum, aproape toate vagoanele de marfă sunt echipate cu aceste frâne, ceea ce, conta, ceea ce cauzează un mare nivel de zgomot la marfare față de trenurile pentru călători. Iar uh, discurile, frâna cu disc e folosită uh, mai mult a automobile. De asemenea, înlocuirea uh, cu blocuri compozite ar putea duce la reducerea poluării fonice. Pe lângă problemele legate de construcție, avem probleme legate de amortizoare. Însă un vagon echipat cu așa ceva e mult mai uh, scump și de aceea nu se dorește folosirea acestora, deoarece siguranța e principalul lucru. Bineînțeles, uh, viabilitatea și fezabilitatea economică, zgomotul vine după acestea. O imagine din Japonia. În Europa avem foarte multe trenuri de înaltă viteză care a, circulă departe de marile aglomerări urmare, deci problema nu ne afectează atât de mult. Barierele sonore până la 2 metri, de până la 2 metri și uneori de până la 5 metri, de tip înalt. Aceste bariere, bineînțeles, pot reduce zgomotul de-a lungul uh, șinelor, sunt uh, eficiente, însă costisitoare și au influență negativă în ceea ce privește peisajul. Menținerea șinelor. Și aici se pot face mari uh, îmbunătățiri. Polizarea, de exemplu, poate reduce nivelul de zgomot legat de uh, șinele care uh, circulă pe acea cale ferată. În ceea ce privește amortizoarele, acestea au o influență mai redusă asupra rugozității roților. Și aici putem reduce nivelul de zgomot. Dar după ce vagoanele sunt uh, practic uh, refăcute și sunt echipate cu toate acestea. Asta reducere e doar de 3 decibeli. E clar, e un nivel de zgomot care poate fi perceput. Însă principalul avantaj e atunci când 95% din echipament este uh, reechipat și este folosită noua tehnologie. Deci dacă 90% din echipament ar fi echipat, uh, s-ar reduce nivelul de zgomot cu 12 decibeli. Și e o problemă legată mai ales de marfare, de vagoanele marfarelor. La trenurile de călători, uh, tehnologia, echipamentele moderne sunt mult mai mult folosite. În ceea ce privește vagoanele de marfare, avem peste avem cam 370.000 de unități în Europa. Nu trebuie să le reechipăm pe toate. Între 370.000 și 400.000 de unități există în Europa, cu amortizoare cu saboz de frânare din uh, compozit. E o modalitate eficientă de a reduce zgomotul, mai ales uh, uh, pentru trenurile care circulă noaptea. Există de asemenea și anumite locuri unde situația este mai gravă, unde e nevoie de acțiuni separate, cum ar fi bariere sonore. În ceea ce privește stimulentele și posibilitățile de reglementare, deci cum putem stimula introducerea de măsuri de reducere a zgomotului, atât la nivel de origine și infrastructură, fără să reducem competitivitatea sectorului feroviar? Bineînțeles, este o soluție simplă. Eviți transportul feroviar pur și simplu, însă asta nu e în conformitate cu politica europeană și există și un dezavantaj ecologic dacă s-ar renunța la transportul feroviar. De asemenea, propunem niște taxe de acces la șine în funcție de zgomot. Sunt niște scheme pentru a stimula introducerea saboților de frânare din compozit pentru toate vagoanele de marfar. Deci sunt niște stimulente pozitive pentru a asigura finanțarea. Aceste taxe de acces ar trebui să includă o plată, un bonus pentru vagoanele care nu fac mult zgomot, și să nu uităm că trebuie să evităm pierderea competitivității sectorului feroviar față de alte modalități de transport. Deci să avem aici finanțarea vagoanelor unitare pentru, începute, pentru început, însă și finanțarea uh, garniturilor complete de tren. De asemenea, ar trebui să acopere costurile operative crescute. Finanțarea directă. Aceasta va accelera introducerea unor echipamente uh, care produc puțin zgomot și, bineînțeles, trebuie să respecte zgomotul uh, specific uh, privind specificația tehnică de interoperabilitate. Însă, pe termen scurt, nu avem capacitatea pentru a include nou material rulant și ar trebui să aplicăm la uh, materialul rulant existent toate aceste măsuri, material pe care îl dețin companiile. Ar trebui să existe discuții în Parlamentul European în legătură cu armonizarea taxării acestui zgomot în toate statele membre. Ar trebui să existe obligația de a uh, crea această taxă de acces la șine în funcție de nivelul de zgomot. Și de asemenea, infrastructurii de, uh, managerii de infrastructură ar trebui să uh, încerce să evite uh, emiterea de zgomot cauzată de niște infrastructuri prost întreținute. S-ar putea discuta despre scheme pentru a motiva statele membre să introducă această finanțare pentru materialul rulant care operează local și internațional. În ceea ce privește zgomotul privind specificația tehnică, în 2-3 ani nu putem soluționa lucrurile din motive tehnice, însă poate peste 12 ani putem să o facem. Și să nu uităm că implicațiile pentru sector uh, trebuie să fie echilibrate. Competitivitatea față de hmm. transportul rutier nu trebuie să fie pusă în pericol și trebuie să discutăm despre așa numitele scheme top runner pentru a avea un nivel de zgomot uh, cât mai redus pe viitor. Competitivitatea acum între sectorul feroviar și cel rutier e foarte importantă. Uniunea Europeană tocmai a impus niște limite și uh, Uh, parte din uh, traficul de marfă se va deplasa către sectorul rutier, deja la cel feroviar. Și ar trebui să existe aici niște priorități, niște locuri în care situația este mai gravă și în care trebuie reduse neapărat nivelurile de zgomot. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, Mr. Krasiak, do you want to say anything? No? Closing. Domnule Goșe, doresc să spuneți noastră ceva? Nu. Foarte bine. Întrebări din partea membrilor comisie. Pe Michael l-am văzut primul și după aceea ceilalți. Domnul uh, Cramer, în primul rând, pardon, și după aceea voi vedea um, ceilalți care ridică mâinile și pe care îi voi scrie. Mulțumim foarte mult pentru prezentare, dar cred că lipsesc câteva cifre din aceasta. Este într-adevăr îngrijorător să vedem cât de mari sunt costurile de, implementa de implementare și eu am făcut acest lucru. Uh, în acest moment asta ar însemna vreo 3,5 miliarde de euro să uh, modernizăm uh, aceste garnituri. Uh, sunt 10 miliarde de euro puși deoparte pentru acest lucru prin um, programul TNT este vorba de finanțare pentru reechiparea materialului rulant, asta doar pentru infrastructură. Puteți confirma aceste cifre pe care le-am menționat și mi-ați recomanda uh, poate niște, să aplicăm aceste tarife în, um, în funcție de nivelul de zgomot poate că acest lucru ar fi uh, benefic, dar nu este tehnologia disponibilă. Dacă nu vă deranjează, o să răspund și eu în germană, din moment ce întrebarea a fost adresată în germană. În studiul nostru uh, foarte cuprinzător am inclus toate statisticile, toate cifrele disponibile uh, referitor la uh, cifra de vagoane, 370 de mii, iar echipamentul ar costa undeva la 2000 de euro pe vagon. Deci e vorba de o provocare, cu siguranță. Pentru că în total ar fi vorba de 720 de milioane de euro, cam Cam atât. Și noastră ați spus pe, uh, pe bună dreptate că de fapt ar fi mai ieftin să reechipăm infrastructura decât să facem acest demers. Și aș putea de asemenea să adaug, tot în germană, că în acest studiu mai, mai este mai e un alt studiu pe care nu l-am menționat în prezentare, care spune tocmai ce a spus dumneavoastră, că avem niște măsuri de reducere a zgomotului foarte scumpe, foarte costisitoare, mai ales pentru um, uh, perioada nopții și avem un studiu care ne arată că e posibil să se schimbe mai degrabă la o finanțare pentru modernizarea infrastructurii și prin, pentru aceasta am putea să primim finanțare europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Am găsit uh, uh, prezentarea foarte interesantă, dar aș avea și eu niște întrebări referitoare la costuri. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, uh, se caută finanțare europeană, măsuri de sprijin um, și mai este și problema finanțării statelor membre la care s-a făcut aluzie, numai că în acest caz doar Germania și țările de jos uh, s-ar angaja în finanțarea acestui proiect și asta cu niște în, uh, contribuții care să nu depășească 50% din investiție. În plus, investițiile ar trebui să acopere bineînțeles și costuri legate de ciclul de viață. V-ați gândit la soluții potențiale de punere în comun a mijloacelor la nivel european, o întrebare esențială totuși, mai ales în condițiile în care statele membre sunt uh, din ce în ce mai sceptice cu uh, alocarea resurselor economice, din motive, bineînțeles, evidente. Mulțumesc pentru întrebare. Așa cum ați spus, pe bună dreptate, doar câteva inițiative din partea statelor membre sunt în curs de desfășurare și în Germania e doar o aspirație, nu, e, nu există încă o legislație care să reglementeze acest demers și probabil că Trebuie să înțelegem că e vorba de un număr mare de oameni care sunt afectați de această problemă și că uh, poate problema va, va, ar putea să dispară în 25 de ani, dar dacă vrem să accelerăm acest proces, atunci e nevoie de investiții, pentru că sectorul în sine nu poate, nu are posibilitatea să financeze uh, această direcție pentru că deja nu primește nimeni bonusuri uh, um, doar pentru că um, are un nivel de emisii sonore mai mic iar în ceea ce privește combinarea resurselor din partea statelor membre și ale Uniunii Europene, probabil că într-adevăr aici este vorba de o provocare pentru care noi nu avem experiența necesară uh, astfel încât să vă facem recomandări, să venim cu soluții. Uh, Mr. Gala. Domnul Galer acum. Mulțumesc uh, pentru prezentarea acestui studiu. Spun și eu că e foarte interesant și sigur că suntem de acord cu cele spuse domnul Kramer, că ar trebui să avem mai multe cifre la dispoziție. Dar uh, ați spus că aceste cifre figurează în versiunea extinsă a raportului. Din, noi, din punct de vedere politic, suntem obligați să acționăm pentru a putea menține uh, alături de noi uh, opinia publică în favoarea transportului pe cale ferată. Că putem avea un tronson care pleacă de la Rotterdam și apoi trece pe Valea Rinului. Äh, Sensibilizat, și und uh, wenn wir denen dann die Zahlen sagen, wie der Bahnverkehr... Sigur, sunt zone în care populația e foarte sensibilă la problemele emisiilor sonore și asta spuneți că vom avea din ce în ce mai mult tra- transport pe cale ferată, dar asta trebuie acceptat de opinia publică și pentru asta noi trebuie să acționăm rapid și eficient. Astfel încât eu vă adresez următoarea întrebare. V-ați uh, referit la diverse măsuri, ați uh, dat sugestii în legătură cu posibile acțiuni. Vă întreb uh, dacă la nivelul Uniunii Europene, în ansamblu său, am uh, putea să avem uh, autorizații pentru noi uh, trenuri de marfă care să fie echipate cu aceste dispozitive de frânare. Ați spus că nu există bani ca să facem aceste schimbări pentru toate trenurile, dar oricum trebuie să renoim materialul rulant și poate că în acel moment ne-am putea întreba dacă diferența de preț între vechile și noile modele cu noile tehnologii de frânare ar fi chiar atât de mare. Și ca să evităm distorsiunea ale concurenței, ă, ar mai trebui spus că pentru o reechipare conformă cu noile tehnologii, ă, se va prevedea o finanțare degresivă sau am putea, ne-am putea gândi la o amortizare la rândul ei degresivă, ceea ce însă uh, ar întârzia lucrurile, ar întârzia beneficiile. Acum eu nu am destulă uh, experiență în acest domeniu, nu știu dacă ar funcționa, dar poate că ar fi uh, o soluție la care să ne gândim pentru a împiedica apariția unor distorsiuni în Europa. Da, domnul Coxie mulțumesc pentru întrebare. Dumneavoastră ați uh, exprimat în termeni mai simpli ce am spus noi în acest studiu, de fapt. Uh, pentru că, la ora actuală, există autorizații uh, acordate acestor vagoane cu saboții de frână novator la care ne-am referit, vagoane mai silențioase, și avem și acele specificații tehnice în legătură cu anumite niveluri maxime de emisii sonore. Acum, oricare ar fi modelul, până la urmă, acești sabot de frână vor fi mai silențioși asta oricum înseamnă că se face un pas înainte în uh, interesul publicului. Bun, ne putem inspira sau să luăm exemplu din ce s-a făcut în domeniul transportului rutier și în ce privește uh, emisiile de dioxid de carbon. Uh, acum am ajuns la nivelul Euro 6 și eu cred că s-ar putea face exact același lucru și în sectorul uh, feroviar. Nu trebuie să ne gândim numai la costuri. Eu cred că trebuie să ne gândim la competitivitatea întregului sector feroviar, Asta trebuie să o avem în vedere și nu cumva să fie afectată această competitivitate uh, în ciuda acestor costuri. Sunt și alte sectoare de unde se pot face economii. Eu cred că ar trebui să facem, uh, să punem la punct un sistem uh, doar de bonusuri, nu să dăm vina pe unii și pe alții. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Galler. Sigur că acum noi discutăm de emisiile sonore, inclusiv uh, în domeniul transportului aerian sau uh, și ale altor moduri de transport. Și aceste emisii, emisii sonore, dacă uh, doriți, sigur că constituie o, o, o neplăcere pentru cetățenii europeni, dar știm că transportul uh, este, mă rog, fluxurile de transport sunt din ce în ce mai mari. Deci trebuie să ne gândim ce putem, cum putem acționa specific pentru sistemul căilor ferate. După cum spunea domnul Galler, cred că trebuie să avem un sistem de stimulente, de bonusuri. Cred că ar fi un bun uh, uh, o bună metodă de a recompensa pe cei care investesc în sistem. Bun, ați fost deja întrebați în legătură cu cifrele. Uh, dumneavoastră ați spus ce am putea noi uh, face la nivelul Parlamentului European ca să fie mai activă și Comisia. Aș dori să văd și reacția Comisiei, pentru că uh, de obicei Comisia e cea care face propuneri în urma unor studii și anchete pe care le comandă și apoi noi, cei de aici, ne ocupăm de reducerea factorilor poluanți, a noxilor. Da, mulțumesc. Poate aș putea răspunde în engleză, spune domnul Clausen. În primul rând, noi am uh, răspuns unei solicitări din partea Parlamentului European și am uh, furnizat informații provenite din uh, surse științifice existente și interviuri. Parlamentul, sigur, e suveran, dar urmă, în următoarea etapă, dacă doriți, noi putem să ne adresăm și Comisiei uh, cu uh, aceste informații. Mulțumesc. Am și o întrebare, dacă îmi permiteți, uh, spune președintele. Uh, Uitându-mă foarte rapid, uh, răspund acest studiu, știu că sunt uh, foarte multe informații referitoare la Germania, Austria, Regatul Unit, dar nu văd uh, nicio informație în legătură cu Bulgaria, România, Europa de Est, țările Baltice. Uh, Oare ați, v-ați confruntat cu probleme în a obține informațiile din uh, aceste țări în legătură cu materialul rulant utilizat, uh, sistemul de frânare? Că eu suspectez că atunci când vedeți acea cifră de 300.000 de sisteme moderne de frânare și 300.000 care nu sunt modernizate, de fapt, uh, asta nu, cifra asta nu are o repartiție unitară pe întregul teritoriu al Uniunii Europene Ă, majoritatea vagonelor care rulează în ă, Marea Britanie sunt echipate cu sisteme moderne de frânare. Asta înseamnă că ă, situația nu este foarte roză în Europa de Est. Ați, v-ați confruntat cu dificultăți în obținerea de informații în legătură cu țările din Europa de Est? Vă întreb. Ce, sau ce informații aveți referitoare la poluarea sonoră în aceste țări la care m-am referit? Mulțumesc. Dacă uh, uh citiți uh, studiul, sigur există o diferență de informații între diferitele părțile Europei. Asta reflectează parțial faptul că uh, intensitatea traficului uh, feroviar e diferită de la țară la țară și plus a început o discuție în, în uh, unele țări, uh, în unele țări a fost, a, a fost dusă o mai bună consultare și a publicului, dar dacă citiți paginile de 33 până la 39, mai apoi vedeți că am inclus toate acțiunile întreprinse în uh, diferitele state membre ale Uniunii Europene care au operațiune de cale ferată și în acel număr foarte mare, sigur că există un anumit procentaj provenit din țările europei de est, la care v-ați referit dumneavoastră. de exemplu, Republica Cehă, eh, se menționează măsuri obligatorii pentru noile linii de cale ferată, 100, cu 100, o bariere sonore de 150 de km pe oră, Bulgaria de asemenea, uh, sunt uh, sisteme noi uh, pentru frâne, interesante, bun. Uh, studiul conține detalii și când veți uh, avea timp veți vedea o întreagă listă. Acum ce privește intensitatea traficului feroviar și numărul de persoane afectate și uh, materialul publicat. Aici sigur că există un dezechilibru între diversele state membre. Asta e adevărat. Also ich, einmal wollte ich noch wissen, die Schweiz Domnul Kramer, da, vreau să mă refer la Elveția. Eu știu că Elveția consideră că trebuie să se facă un control odată la 2 ani sau odată la 6 ani. Și uh, asta se referă și la poluarea sonoră. Odată, apoi, în legătură cu sistemul silențios de frânare. Acesta are incidență și asupra sistemului de direcție al trenului. Acum, cu noile vagoane ne aflăm la un nivel de 1-2% pe an. Acum, dacă continuăm în ritmul ăsta, nu știu dacă ne vom atinge obiectivele de renoire. Dar dumneavoastră propuneți mai mult sau mai puțin ce a propus și Elveția. Dacă Europa va fi de acord și va face ce a făcut Elveția, atunci poate că vom reuși să atingem rezultatele lor și că vom trimite la casat vechile modele. Dar știți că, din păcate, noi suntem doar o părticică din Uniunea Europeană și nu avem noi toată puterea. Da, mulțumesc. Uh, Legislation. Încep cu ultima întrebare. Dacă impuneți uh, o legislație care interzice folosirea vechilor vagoane de marfar, fără nicio finanțare suplimentară, fără niciun stimulant, nu vom avea o schimbare în sensul reducerii nivelului de zgomot pe șine, ci pur și simplu se va transporta marfa pe șosele. Deci mă întreb dacă Parlamentul vrea să se îndrepte în direcția asta. Deci eu cred că trebuie inclusă finanțarea și trebuie discutat cu statele membre în legătură cu modul în care poate fi mobilizată această finanțare. Referitor acum la aspectele tehnice. Aveți dreptate și de aceea încă au loc teste și probabil că va fi nevoie de ceva timp. Costurile cresc, însă nu vă pot da o cifră exactă legată de aceste creșteri și referitor la Elveția sunt de acord. Uh, ei sunt uh, un exemplu, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și întreținerea șinelor. Și mi-aș dori ca multe alte state membre să-și uh, permită să o ia pe același drum ca ei. Încă o întrebare. Problema interfaței între șină și roată. În studiu, ce anume ați uh, găsit, ce ați aflat în legătură cu condiția șinelor și a roților? în ceea ce privește zgomotul. Mă gândesc, de exemplu, la scârțâit, mă gândesc, de exemplu, la problema unor cauciucuri dezumflate, de exemplu. Dar de roată care nu mai e uh, utilizabil. ne-am dat seama că dacă înlocuim saboții de frână din fontă cu saboți din compozit, zgomotul care este cauzat uh, vine din rugozitatea roții în șine, duritatea acestea. Însă și companiile de infrastructură trebuie să mențină șinele, să le polizeze mult mai uh, des, dacă există anumite zone în care zgomotul uh, e mai puternic, deci să intervină. Deci ambele părți ale acestei probleme trebuie luate în uh, considerare. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci le mulțumesc celor doi experți pentru redactarea acestui studiu și pentru prezentarea pe care ne-au făcut-o aici, pentru faptul că au venit să răspundă la întrebările adresate de eurodeputați. Sunt sigur că vor citi acest studiu cu mare interes, deci, stimați domni, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Next item on the Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul diverse. Nu am nicio informație aici. Vă informez că data și locul următoarei reuniuni va fi luni, pe 23 aprilie, la Bruxelles, la ora 3. Acestea închei ședința, însă le reamintesc coordonatorilor să rămână pentru reuniunea privind uh, lista neagră cu comisia. Însă pentru restul colegilor reuniunea s-a încheiat.